So, um, Așadar, dragi colegi, sunt și membrii supleanți aici. Mă adresez și colegilor care n-au venit încă de la început cu adoptarea ordinii de zi, așadar acolo am adăugat un vot suplimentar față de lista de voturi dar vom face cât mai rapid posibil, fac această explicație cât mai rapid. Deci, am avut niște recomandări ale coordonatorilor în conformitate cu articolul 995 E vorba de întocmirea unui raport uh, interimar privitor la Polonia. E o propunere a verzilor care a fost uh, votată cu majoritatea coordonatorilor și s-a făcut o cerere din partea unui grup politic la începutul reuniunii conform articolului 205, de a fi supusă la vot această propunere la începutul sesiunii de voturi ca să vedem dacă uh, această, coordonare, uh, această recomandare a coordonatorilor va fi sprijinită de întregul grup sau nu, mă scuze, de întreaga comisie sau nu. Uh, acum, deci să văd dacă există un consens, <laughs> mă uit așa la toată lumea să văd, însă mi se spune să nu trec direct la vot conform uh, articolului 205, aveți puțină răbdare, deci să votăm, să vedem dacă supun la vot propunerea sau nu. Motivul e că au existat niște preocupări. Vă rog, aveți răbdare aveți puțin tică răbdare. Au fost exprimate preocupări la reuniunea coordonatorilor. Nu știu dacă toată lumea era de acord cu luarea deciziei la acea reuniune. Și acum, deci de, decizia e aceeași. Deci să vedem dacă să votăm, dacă supunem <laughs> la vot decizia și apoi, dacă răspunsul este da, atunci voi supune la vot decizia coordonatorilor. Da? Deci așa am fost sfătuit. Așadar, primul vot se va referi, dacă înțelegeți ce spun, deci se va referi la posibilitatea de a vota sau nu conform regulii 205 că unii colegi poate preferă să ne întoarcem la reuniunea coordonatorilor, să se decidă din nou acolo, alții să, spun, să facem cum spun coordonatorii. Deci, vedem. Dacă votăm în legătură cu susținerea deciziei inițiale adoptate de majoritatea coordonatorilor, deci e cumva un proces în doi pași. Asta sugerez eu. Deci, prima dată să vedem, să vedem dacă supunem la vot decizia coordonatorilor nu știu, facem prin consens, mă uit la coordonatori. E acceptabilă soluția mea. Mă uit acum doar la coordonatori să văd dacă sunt de acord, văd că dau din cap coordonatorii. Deci, asta ar fi opțiunea. Bun, acum mă uit așa la toți coordonatorii, mulțumesc Sofie, se pare că e de acord și Sofie în the E mai bine decât să aruncați cu lucruri în direcția mea. Văd și din partea verzilor un fel de resemnare. Ok. Da, îmi dau seama că suntem în presiune de timp. Haideți să votăm. Dacă votăm, putem să facem acest lucru destul de clar. Uh, votăm acum dacă trecem la vot sau nu. Vot cu apel nominal. Deci dacă apăsați pe verde, spuneți că înseamnă că vreți să trecem la vot. Dacă apăsați butonul roșu, revenim la coordonatori. Da, nu, nu. Câteodată oamenii nu înțeleg, deci vreau să fie foarte clar. Verde înseamnă că trecem la vot, roșu întoarcem dosarul la coordonatori. S-a deschis votul. Verde trecem la vot, roșu întoarcem la coordonatori. Aveți grijă Putem să repetăm pentru că nu a fost foarte clar. Ați înțeles. Nu așa votează. So you want to go to the vote? Okay, fine. Okay, so, right, that was Right, okay, so the vote is closed. S-a închis votul. Ce ați schimbat? Okay. You've switched. Okay, my group is somewhat switched. Grupul meu și-a schimbat uh, poziția. Votul s-a închis. Îmi cer scuze. Yeah, I know. Well, I tried, didn't I? Da, am încercat să vă explic uh, ce e cu roșu și cu verde. Deci acum ne întoarcem la coordonatori. Retrimitem dosarul la coordonatori. Colleagues, okay, just calm, everyone calm down. Calmați-vă, vă rog. De aceea, de aceea Uh, spun lucrurile foarte simplu și după aceea lumea nu înțelege și, asta se, și se întâmplă așa ceva. În orice caz, nu este sfârșitul lumii, uh, dosarul se întoarce la coordonatori, la următoarea reuniune a coordonatorilor, foarte rapid. Atunci, eu solicit o procedură scrisă, pentru că dacă trebuie să așteptăm întâlnirea coordonatorilor, va dura prea mult și am avut deja o dezbatere, deci eu vreau o procedură scrisă în această săptămână. Bun, este o solicitare legitimă. Domnul Iurec, dacă are o observație utilă, aș dori să solicit colegilor să respecte rezultatul votului, pentru că din când în când uh, voturile sunt imprevizibile. Nu suntem obligați să votăm uh, de fiecare dată în același fel. Deci cred că trebuie să respectăm și rezultatele neașteptate. Okay, that was really helpful. Thank da, a fost o intervenție utilă, spune președintele. Doamna Sargentini solicită procedura scrisă. Există obiecții? Nu? Atunci va, vom avea o procedură înscrisă. Ne întoarcem la coordonatori și va fi prin procedură scrisă, conform doamnei Sargentini. Să trecem la celelalte voturi. Primul este protocolul proiectul de acord între, de, de cooperare între Eurojust și Georgia. Raportoarea este doamna Kaufman, nu dorește să intervină. Este doar un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 43 de voturi, 0 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Raportoarei. Următorul vot este în legătură cu Este vorba de protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Convenția 108. Iosef Nagy este raportor, nu dorește să intervină. Uh, trecem la vot. Vot unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 44 pentru, fără voturi împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului. Uh, Urmează acum votul în legătură cu programul Pericles 4. Denis de Jong este raportor. Denis, dorești să intervii? Nu. Trecem direct la vot atunci. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 50 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 și 26 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 43 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportului Denis de Jong. The next vote, colleagues, is... Următorul vot este raportul Coelio în legătură cu interoperabilitatea, regulamentul privind interoperabilitatea. Raportul dorește să intervină? Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru excelenta cooperare este primul din marea reformă a acestui sistem și, după cum vedeți din listă, este un vot în bloc. Cred că facem un serviciu pentru că consolidăm securitatea zonei Schengen și protejăm uh, copiii noștri. Mulțumim, Carlos. Luăm la început poziția raportorului. Nu, Votăm toate compromisurile în bloc, cu excepția amendamentului de compromis 7A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentele de compromis 7A. Este la pagina 12 pe lista mea de vot. Nu știu unde este pe lista dumneavoastră. Compromisul 7A sau pe, la pagina 18. L-ați găsit? Compromisul 7A. S-a deschis votul? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la pagina 44. Pagina 44 pe lista mea, amendamentul 387 la pagina 44, amendamentul 387. So amendment 387. Deci, amendamentul 387 s-a deschis votul. Votul este încă deschis, s-a închis votul. Este vreo problemă? A votat toată lumea? S-a închis votul, se adoptă în orice caz. 393. Amendamentul 393 pe aceeași pagină s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acesta. Acum trecem la amendamentul 423, la pagina 50, pe lista de vot. 423. S-a deschis votul pe amendamentul 423. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul bugete 3 pe pagina 73 din lista de vot. Bugete 3. E ultima pagină înainte de votul final. S-a deschis votul. Bugete 3, ultimul vot înainte de votul final. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Votul final cu apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed and that's carried. S-a închis votul și se adoptă 30 voturi pentru, 8 împotrivă. Felicitări raportului. Am terminat voturile. Mulțumim, stimați colegi. Uh, we have an extra meeting avem o întâlnire suplimentară în 11 februarie la Strasburg.